alegerea Parlamentului președintelui uh, alegerea președintelui Parlamentului European, deci acum la alegerea vicepreședinților Parlamentului European. În ceea ce privește alegerea vicepreședinților, propun un termen limită pentru nominalizări la ora 1. Acestea trebuie comunicate vicesecretarului uh, general la biroul R00.101 în clădirea lui Weiss. Sper că lucrurile sunt clare. Asta încât ședința se suspendă și reluăm la ora 1. Congratulations. Okay. It's fine. Okay. Thank you. Reluăm la ora 3, îmi cer scuze.